we resume the agenda now because we... Reluăm acum lucrările. Avem o scurtă întârziere, din câte am înțeles, și ajung cum vom uh, analiza amendamentele referitoare la către o strategie a Uniunii Europene pentru relațiile culturale internaționale. Avem foarte multe amendamente. Pe 26 aprilie a fost reuniunea raportorului din umbră la care au participat coraportorii care au discutat și stabilit 21 de amendamente de compromis. Deci vom uh, analiza aceste amendamente. Acum îi dau cuvântul copreședintelui meu pentru această reuniune a, a FED. Dank für die Möglichkeit, einige Sätze zu sagen. Domnule președinte, doamnă președinte, vă mulțumesc pentru posibilitatea de a spune câte ceva. Sorry, Mr. Brock, uh, it is my turn. Domnule Brock, mă scuzați, era puțin rândul meu să conduc reuniunea. Mr. Vistisen for uh, his uh, intervention. And now I switch uh... Voi vorbi acum limba maghiară pentru a continua uh, reuniunea noastră.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 Mulțumesc foarte mult, doamnă președinte, domnule președinte. Nu am foarte multe de spus, pentru că dezbaterea a fost deja dusă și nu pot de- să fiu decât de acord cu ceea ce a spus doamna Bocicor. Amendamentele depuse au fost uh, abordate în uh, profunzime la reuniunile raportorilor din umbră dacă țin bine minte, dacă știu eu, la compromisul 2 mai trebuie să uh, negociem, pentru că compromisul nu este unul asupra căruia să fi căzut de acord, dar mai, vom mai discuta asupra um, patrimoniului cultural și istoric al Europei. Filozofia uh, și ceea ce am uh, tot ceea ce am moștenit uh, de la greci, uh, din antichitate, din uh, creștinătate, iudaism, iluminism, ei bine, au fost cei care au dorit să adauge și islamul la asta. Eu sunt împotrivă, islamul ni s-a alăturat poate mai târziu, dar nu a fost acolo de la bun început, dar sunt convins că există o cale de a-i face, de a-i mulțumi pe toți. Uh, aș vrea să îl adăugăm pe Leibniz, un filozof um, care spunea că sunt pentru cei mai buni din toate lumile. Și um, uh, cred că asta ar trebui să facem. Pentru Comisia de Cultură, cultura este o valoare în sine, pe când pentru AFET, cultura are un caracter instrumental. Um, deci Iată, acestea sunt două abordări uh, pe care trebuie să le contopim și cred că, din punctul meu de vedere, uh, acest lucru uh, ne-a reușit destul de bine. Sunt de asemenea de părere că cultura și valorile ce stau la baza culturii ne permit să um, ajungem la compromisuri, la poziții moderate, la poziții pașnice. Um, când călătoresc în străinătate, întotdeauna mă pregătesc, încercând, încercând să mă, mă familiarizez cu cultura și cu istoria uh, țării respective. Cred că tocmai de aceea um, este un element pe care trebuie să-l um, introducem. Dar, uh, de asemenea, trebuie să uh, includem și statele membre. Cultura nu este competență europeană, ține de statele membre. Și trebuie să um, subliniem că noi putem juca numai un rol de sprijin aici. Trebuie să interesăm uh, statele membre astfel încât Uniunea Europeană să devină o punte și um, statele europene să-și poată prezenta înspre exterior uh, bogăția culturală. Și cred că asta ne aduce și o valoare adăugată. Deci um, să sprijinim cultura, să o folosim pentru a ne promova și deci să reușim în același timp să uh, creăm și un element politic care să ne ajute. Încă o dată, cu doamna Costa am cooperat foarte bine uh, și mai sunt diferențe doar la un singur punct între diferitele Uh, grupuri, dar sunt convins că vom reuși să ajungem la un acord. Iar dacă acum uh, imediat voi pleca, este pentru că sunt așteptat la comisie și anume pentru a discuta despre cum poate fi extinsă Universitatea Europeană către o școală de diplomație europeană reprezentanții din Fiziole sunt prezenți la comisie. M-au rugat să fiu prezent la începutul discuției pentru a exprima sprijinul pentru acest proiect. Vă mulțumesc foarte mult! Thank you, Mr. Brock. And now... Mulțumim, domnule Brock, și acum doamna Costă. Eh, buonasera a tutti, mi scuso per Îmi cer scuze în primul rând pentru întârziere. Coraportorul meu, domnul Broc, a spus deja care sunt aspectele cele mai interesante și asta și în urma amendamentelor înaintate. Foarte pe scurt vreau să vă spun că degli emendamenti presentati che si può parlare di un arricchimento del testo E clar că prin aceste amendamente textul se va îmbogăți. Aproape toate amendamentele doresc să aducă precizări la lucrurile prezentate în text. Le-am discutat împreună cu coraportorul meu și trebuie să știți că ne-am dorit să ne concentrăm în acest raport pe cele trei uh, macrodomenii. Și am dorit să arătăm clar că relațiile internaționale trebuie întotdeauna să poată beneficia de pe urma fațetei culturale. Aici vorbim și despre educație și despre cercetare, doar așa noi, Uniunea Europeană, putem juca un rol cheie pentru a respecta subsidiaritatea și diversitatea culturală, dar și în același timp vom putea arăta că putem juca un rol uh, în ceea ce privește dialogul intercultural, interreligios și așa cum um, au arătat și mulți colegi, ne dorim de asemenea să existe o obligativitate în toate, artic- în toate acordurile bilaterale uh, sau cele cu ACP-ul, deci ne dorim ca în toate aceste acorduri să existe această referire culturală. E un subiect care a fost uh, sprijinit prin foarte multe amendamente. Acum ne ocupăm de compromisuri. Avem deja 20 de amendamente de compromis care conțin, care reprezintă peste 80 de amendamente. Noi vrem să se respecte structura obiective, governance, o abordare de la om la om și strategie globală. Și în ceea ce privește cultura, mi se pare foarte interesant ceea ce arată multe amendamente, și anume că avem o valoare intrinsecă a culturii, că e un instrument puternic de soft power și că, de asemenea, ar trebui să fie clarificat mult mai mult raportul uh, între institutele naționale de cultură. Vorbim despre faptul că putem avea o platformă culturală îmbogățită pentru a spori uh, participarea. Vorbim de asemenea și despre importanța veniturilor culturale, despre importanța instituțiilor culturale, cum ar fi UNESCO și o serie întreagă de alte instituții care vor fi partenerii noștri. Însă se, se sublinează rolul UNESCO și al Consiliului Europei. Și în ceea ce privește cultura ca dialogul, mă scuzați, structurat în cadrul guvernanței. Aici ne dorim ca organismele care îi reprezintă pe artiști uh, să fie implicați. Vorbim și despre rolul societății civile, despre rolul uh, autorităților locale în abordarea strategică. Dorim de asemenea și aici uh, sunt de acord uh, pe deplin cu dumneavoastră că trebuie consolidată dimensiunea externă a programelor existente și că trebuie să consolidăm rolul industriei uh, culturale și creative ca motor de dezvoltare economică și socială. Mi se pare importantă referirea la patrimoniul cultural se vorbește despre consolidarea instrumentului european de prevenire, protecție, printr-un mecanism rapid de reacție, un mecanism, uh, acel Blue Helmet, uh, lansat de UNESCO împreună cu câteva țări. Protecția instituțională, multe amendamente se referă la acest aspect. Și de asemenea dorim să avem o guvernanță cuprinzătoare mai bine um, um, conturată. Ne dorim de asemenea și aici cred că toată lumea a salutat această idee și anume că ne dorim ca guvernanța să fie concepută într-un calendar uh, bine definit, cu niște etape clare, să avem niște planuri anuale și plurianuale, în, să avem și zilele europene pentru politicile de dezvoltare, dar și pentru cultură. Vrem de asemenea să existe o mai mare coerență cu politica de vecinătate în sudul, în estul Europei, dar și cu țările terțe. Și ne dorim de asemenea să existe personal pentru ias. Se vorbește de asemenea despre faptul că noile generații trebuie încurajate aici, că ne dorim un program de mobilitate internațională pentru tinerii artiști și profesioniști din domeniul culturii. Și un alt element important pe care îl uh, prezintă anumiți colegi, anume că ar trebui să avem o așa numită carta calității a diplomației culturale, să avem niște indicatori, niște date clare și, pe de altă parte, se vorbește despre valorificarea culturilor minoritare sau ale imigranților în cadrul culturii europene. 2018 a fost votat ca anul european al patrimoniului și este anul când se va lansa această nouă strategie cu o implicare mai mare în ceea ce privește comunicarea. Mi se par de asemenea importante toate elementele ce țin de relațiile comerciale și aici ne gândim la Convenția UNESCO cu privire la diversitatea culturală. Și de asemenea se face un apel la Comisia Europeană în ceea ce privește Convenția cu privire la importurile de bunuri culturale, mai ales uh, atunci când vorbim despre situații de război. Uh, sunt cam 320 de amendamente, dragi colegi. Uh, cred că vom reuși să avem niște compromisuri foarte bune. Pe 30 mai va fi votul și sunt convinsă că împreună cu raportorii din uh, umbră vom reuși să facem o treabă minunată. Vă mulțumim. Acum, raportorii din umbră. Începem cu domnul Zdraievski numele PP. Aveți cuvântul. Vă mulțumesc. În primul rând, trebuie să vă spun că sprijin amendamentele de compromis, deoarece acestea includ majoritatea sugestiilor noastre și eu nu, nu mi-aș dori să le modificăm și mai mult. Uh, și ceea ce spunea domnul Brock la început, vorbea despre diferențele de opinie în legătură cu două amendamente de compromis. Da, aș discuta asta, bineînțeles, însă eu nu aș veni cu alte nume noi de filozofi sau Um, nu m-aș referi la islam. Dacă uh, introduci numele lui Leibniz, după aia trebuie să-l menționez poate și pe Voltaire și uh, și pe alții. Și dacă vorbești despre islam, trebuie să enumerezi și culturile altor țări care au un impact asupra culturii europene, cum ar fi cultura japoneză, de pildă, în domeniul culinar, de pildă. Eu cred că ar trebui să fim foarte precaut atunci când uh, vrem să stabilim mesajul principal al acestui document. Dacă vrem să ne concentrăm pe esența culturii, prezența patrimoniul nostru tangibil uh, și intangibil și dacă în raport încercăm să spunem că e o valoare pe care trebuie să o folosim în relațiile noastre diplomatice, atunci facem un mare pas înainte. Însă, să nu uităm că în strategia Uniunii Europene, cultura va fi promovată mai ales prin promovarea uh, statelor membre, prin promovarea individuală a statelor membre. Și dacă e să vorbim despre un mesaj comun, e bine, acest mesaj comun nu ar trebui decât să consolideze um, mesajele individuale. Deci să fim atenți pentru a nu uh, uh, reduce din beneficiile acestui document. Doamna Jimenez. Quería dar las gracias a Silvia Costa por el eu îi mulțumesc uh, doamnei Silvia Costa pentru munca ei legătură cu această strategie a UE pentru relațiile culturale internaționale și îi mulțumesc pentru faptul că în redactarea amendamentelor de compromis a luat și din ideile mele. Avem valori comune cultura, cu toții considerăm că reprezintă o valoare intrinsecă, cultura creează punți între persoane din țări diferite, ajută la înțelegerea reciprocă și e un element esențial din politica externă a Uniunii. După prima discuție între raportorii din umbră, aș vrea să spun câteva lucruri. Recunosc cât de important e dialogul între culturi și religii, însă în același timp vreau să subliniez că acest dialog ar trebui să includă și persoanele care nu au o anumită religie. Liberi cugetători, necredincioși, umaniști, care reprezintă între 15 și 37% din populația mondială persoanele neafiliate trăiesc peste tot, chiar și în țările care au o majoritate musulmană. Și cred în continuare că raportul ar trebui să fie mai explicit în ceea ce privește existența și recunoașterea existenței acestei categorii de persoane. Deci dacă vrem să recunoaștem mai ales libertatea de expresie, de cult, de uh, gândire pe care se bazează Uniunea Europeană. Noi contribuim la acest raport pentru a spune cât de mult trebuie să încurajăm uh, cooperarea culturală între UE și partenerii săi și, de asemenea, că vrem să promovăm o ordine mondială care să se bazeze pe respectarea statului de drept, a drepturilor omului și a libertății de ex- expresie. Vă mulțumesc! Mr. Milamon. Domnul Milamon. Mr. Um, Mon, the floor is yours. Le Mon, aveți cuvântul. Es que estaba hablando de, estaba hablando de compromisos. Mă iertați, vorbeam despre amendamentele de compromis. Mi s-a spus că există deja niște amendamente de compromis acceptate, însă eu nu am avut norocul să cunosc aceste texte și înainte de a face precizări, aș vrea în primul rând să-i mulțumesc, să le mulțumesc raportorilor domnului Broc și doamnei Cost. Relațiile culturale sunt foarte importante la nivel internațional, iar uh, Uniunea Europeană și statele membre sunt adevărate puteri culturale. Văzând lucrurile din uh, optica acestui instrument sau a culturii ca instrument, e clar că trebuie să folosim bine cultura. Și pentru o entitate cum e UE, ca, e drept că nu există competențe decât de um, ordin secundar în ceea ce privește cultura, însă totuși există competențe și de aceea trebuie să se insiste pentru folosirea culturii ca instrument internațional. Și aș vrea să atrag atenția asupra importanței așa numitelor rute culturale din Europa. E o inițiativă a Consiliului Europei, acum 30 de ani a fost lansată această idee, de exemplu, drumul către Santiago de Compostela. Există 32 de astfel de trasee și sunt implicate țări din vecinătatea noastră. Sunt uh, rute care reprezintă un spațiu în comun, rădăcini în comun. E cultura sub un aspect pozitiv, cultura neconfruntațională, ci cultura menită să ne ajute în dialogul nostru. Și ceva ce Uniunea Europeană ar trebui să sprijine în continuare și Referitor la aceste trasee culturale, e important ca acestea să nu parcurgă doar uh, țările UE, ci uh, și către țările candidate sau cele din vecinătate. Și o rog pe doamna Costa și pe domnul Broc, care ne-a abandonat, îi rog să se uite mm, cu ochi buni la amendamentul 310, care cere consolidarea legăturilor Uniunii Europene cu acest program important al Consiliului Europei al traseelor culturale. Vă mulțumesc! Nu mai este nimeni înscris pe lista de vorbitori. Doamna Costa are cuvântul din nou. Colegii, e ringrazio ancora naturalmente. Le mulțumesc colegilor, îi mulțumesc colegului Brock, raportorilor din umbră și domnule Emilian Mon, să avem o pasiune comună în ceea ce privește aceste itinerarii, aceste trasee culturale. Da, am consolidat această idee, e parte din strategia noastră de legături din ce în ce mai puternice cu Consiliul Europei. Și celorlalți doi colegi care au vorbit uh, anterior, Vreau să vă spun, domnule Jotroveschi, că și eu cred că trebuie să privim către viitor, să vedem ce ne unește pentru a da um, curs uh, acestor politici culturale. Da, bineînțeles, recunoaștem uh, subsidiaritatea. Se vorbește și despre diplomația culturală, despre implicarea institutelor de cultură naționale sau alte organizații importante. Însă eu cred că vom face un pas înainte nu dacă vom înlocui, ci dacă vom veni în completare, așa cum arată și acord, articolul 167 din tratat, cu activități prin care să consolidăm cooperarea în țările terțe și să consolidăm inițiativele culturale ale Uniunii Europene pentru a da acest uh, sentiment de apartenență comună, de origini uh, comune. Doamna Jimenez, Aș dori să vă spun că, bineînțeles, ă, înțelegem îngrijorarea dumneavoastră când vorbim despre aspecte interculturale și interreligioase. Intercultural, da, înseamnă mm, și între cei care cred și cei care nu cred. Bineînțeles, înseamnă să fii deschis către toate filosofiile și culturile. Mi se pare implicit asta, să dacă vreți ă, să avem text mai clar în acest sens, uh, suntem disponibili să o facem. Și știți că acum avem o adevărată provocare. Dialogul interreligios e important pentru toți, inclusiv pentru cei care nu sunt uh, credincioși. E important să putem avea politici de pace dincolo de credințele noastre. Și întâlnirea din Egipt a papei uh, Francis cu alte biserici, întâlnirea ecumenică, E un astfel de exemplu de dialog intercultural și interreligios. Să bineînțeles, înseamnă deschiderea către toate formele de culturi uh, sau de origini naționale. Și referitor la elementul pe care l-ați uh, pus dumneavoastră în lumină, da, am făcut uh, compromisul, ați și fost la reuniunea raportorilor din umbră. Acel rol de menținere a păcii, de prevenire a conflictelor, dar și de diversitate culturală care trebuie să se împace cu drepturile omului și cu valorile umane. Dar e ceva foarte important pentru noi și atât eu cât și domnul Brock vom acorda o atenție deosebită acestor aspecte. Vă mulțumesc tuturor și cred că a fost foarte util să putem analiza împreună propunerile dumneavoastră. Vă mulțumesc, spune doamna președinte, acum reuniunea comună a comisiilor AFET și Cultură se încheie și vă urez o după amiază spornică. Eating and uh, le mulțumesc colegilor de la Cultura pentru prezență. Îi rog să părăsească sala cât mai liniște se poate. Trecem acum la voturi și începem imediat. Vă dau doar 30 de secunde pentru cei care ies din sală și apoi trecem la sesiunea de vot.